corigendumul anunț, anunțat ieri la ora 5. Deci acesta este considerat adoptat. Al treilea anunț, conform regulii 105.6, președintele conferinței de președinți de comisii m-a informat că nu au existat obiecții față de recomandarea Comisiei Econ de a nu ridica obiecții față de un act delegat. Dacă în termen de 24 de ore niciun grup politic sau cel puțin 40 de membri nu uh, ridică obiecție, recomandarea va fi adoptată. Altfel, dacă există obiecții, recomandarea va fi supusă la vot. Recomandarea poate fi accesată pe site-ul plenarei. Acestea au fost uh, anunțurile. Următorul punct pe ordinea de zi, cu o oarecare întârziere, este o dezbatere